Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Haideți să începem reuniunea. Înainte de a trece la uh, punctul nostru de pe ordinea de zi, urez bun venit lui Daniel Nui, președinta Consiliului de Supraveghere al BCE. Trebuie să vă anunț ce subiecte au ales coordonatorii să, discută, să discute la următorul slot din agenda ECON cu privire la verificarea actelor delegate și a actelor de implementare. Când am făcut anunțul uh, la începutul reuniunii, am uitat un punct. Deci vom discuta următoarele. Uh, CRR, politicile de remunerare corecte în cadrul uh, Directivei Cerințelor de Capital 4, și standardele tehnice de implementare cu privire la, la instituțiile externe de evaluare a creditelor. Toate aceste subiecte le vom discuta în slotul respectiv. Sunt uh, subiecte care au mare legătură cu uh, schimbul de opinii pe care îl vom avea acum cu Daniel Nuni, la reuniunea publică de astăzi, la care ea va prezenta Comisiei Econ primul raport anual al BCE cu privire la activitățile pe 2014 și reglementarea SSM și acest uh, prim raport anual pe care l-ați primit uh, cu toții acoperă un subiect major, după cum știți, În 14 noiembrie 2014, BCE-ul și-a început uh, supravegherea și uh, a început uh, mecanismul unic de supraveghere, primul pilon de supraveghere a devenit operațional, ceea ce este un pas crucial pentru ca Uniunea Europeană să contribuie la uh, buna stare a sistemului financiar și trebuie să uh, o felicit pe uh, invitata noastră pentru munca excepțională pe care a făcut-o împreună cu Consiliul ei, oferind Uniunii Europene acest pilon fundamental Se vede că mecanismul unic de supraveghere este un succes, sigur cu condiția ca Uniunea Bancară să fie și ea realizată și să existe convergență, deci dorim să discutăm cu dumneavoastră toate aceste chestiuni și aș dori să subliniez două subiecte care mi se par foarte complicate. În primul rând, la primul pilon avem foarte multe obstacole în calea convergenței supravegherii, ceea ce uh, conferă un rol mai puternic mă, pilonului 2, măsuri. Dar uh, pilonul 2, măsuri, sunt măsuri individuale, prin definiție, ceea ce poate crea probleme de predictibilitate. Și de aceea este foarte importantă convergența supravegherii, trebuie să vedem cum putem uh, face față acestei puteri discreționare și uh, trebuie făcut acest lucru în transparență de plină, ceea ce este o mare provocare. O altă problemă este cum să găsim un echilibru mai bun între nevoia de a avea um, o mai bună capitalizare a băncilor în noul mediu de bail-in și, în al doilea rând, să evităm uh, consecințele prociclice neintenționate, care pot să creeze probleme pentru creștere și să prezinte dificultăți pentru sectorul financiar. Cred că nu sunt răspunsuri ușor de găsit, vă confruntați cu provocări mari și cred că aceasta este una din problemele pe care dorim să le discutăm cu dumneavoastră. Și deci vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit și vă dau cuvântul. Uh, Mr. Chairman, honorable members of the... Bună ziua, domnule președinte, stimați eurodeputați, mulțumesc că m-ați invitat astăzi ca să vă prezint primul raport anual BCE privind activitățile de supraveghere. Acest um, raport este o parte esențială a cadrului uh, fundamental și uh, robust al responsabilității democratice care a însoțit crearea mecanismului unic de supraveghere. Acest cadru, la rândul lui, este un element cheie care susține angajamentul nostru de a oferi o supraveghere cât mai eficientă care să contribuie la uh, siguranța și la sănătatea sectorului bancar spre binele cetățenilor europeni. Deci îmi face o deosebită plăcere și este o onoare pentru mine să am onoarea să prezint în fața reprezentanților cetățenilor europeni elementele principale ale raportului pentru 2014 și să vă răspund la întrebări. Este o ocazie să reflectăm la ce s-a întâmplat de când regulamentul MUS a intrat în vigoare în noiembrie 2013. În, cred că sunteți de acord cu mine că a fost mult de muncă și în același timp, pentru un instrument atât de tânăr ca mecanismul unic de supraveghere, este o șansă să discutăm obiectivele și prioritățile pe care trebuie să le urmărim. Aș dori să vă amintesc că mecanismul unic de supraveghere a fost creat ca unul din elementele cheie ale Uniunii Bancare ca să garanteze aplicarea de standarde de supraveghere de calitate puternice și cât mai ridicate în zona euro. Ca autoritate europeană de supraveghere integrată, MOS oferă siguranță în sectorul bancar și are obiectivul de a spori încrederea cetățenilor europeni și a piețelor în reziliența instituțiilor de credit. Crearea mecanismului unic de supraveghere este un punct central în consolidarea cadrului instituțional în zona euro. În primul rând, nu cred că este o surpriză, crearea SSM a fost uh, o sarcină foarte dificilă. Dimensiunea acestei întreprinderi a fost fără precedent. Era nevoie de standarde și de procese de supraveghere cuprinzătoare, armonizate și clar definite. În acest scop am adoptat un manual unic de supraveghere și am publicat un ghid de supraveghere bancară. În al doilea rând, pentru orice autoritate de supraveghere este cheie capitalul uman. SSM avea nevoie de foarte mulți experți bine pregătiți. Din fericire ne-am putut baza pe cunoștințele aprofundate și experiența îndelungă a multor autorități naționale de supraveghere și uh, a altora. Procesul de recrutare a stârnit interesul unor candidați foarte experimentați și selecția a fost una foarte precaută și foarte reușită. SSM beneficiază astfel de experiența um, personalului de supraveghere din întreaga Europe, Europa. Auditori, uh, angajați din bănci și așa mai departe. În al treilea rând, SSM necesita infrastructură practică, cum ar fi sisteme IT de ultimă generație și structuri de guvernanță care să uh, permită o luare a deciziilor rapidă și eficientă. Pentru a răspunde la toate aceste provocări instituționale și de organizare, serviciile existente ale BCE au oferit un sprijin excelent. BCE a fost responsabilă de supravegherea băncilor din zona euro de 5 luni deja, direct și indirect. Dintr-o perspectivă instituțională și de organizare, am fost la înălțime și am făcut progrese semnificative, dar sigur că cel mai bine se învață din experiență și continuăm să învățăm. Aș dori acum să subliniez câteva dintre elementele cheie ale raportului anual. După părerea mea, încheierea reușită a evaluării cuprinzătoare reprezintă o piatră de hotar între realizările noastre de până acum. Aceasta a avut uh, caracteristici unice și anume s-a combinat o revizuire a calității activelor cu un test de rezistență de nivel macro, o combinare fără precedent. Mii de experți au evaluat peste 800 de portofolii individuale în care Uh, erau conținute creditele a peste 119.000 de debitori. Analiza a dus la identificarea uh, unei lipse de capital în 25 de bănci. Încheierea reușită a evaluării cuprinzătoare a fost o precondiție pentru un bun start al SSM, cel puțin din trei puncte de vedere. În primul rând, s-a ameliorat transparența, și uh, noua autoritate de supraveghere a căpătat acces la o gamă largă de date folosită ca să ne formăm cunoștințele despre băncile pe care le supraveghem acum. În al doilea rând și în legătură cu primul, evaluarea cuprinzătoare a dus la o consolidare a bilanțurilor și în al treilea rând SSM a căpătat astfel șansa de a-și începe supravegherea uh, într-un mod credibil. Sunt mândră de rezultatele pe care le-am obținut. Am reușit să prezentăm cifre solide, la timp, în colaborare strânsă cu autoritățile naționale de supraveghere și cu Autoritatea Bancară Europeană. Identificarea deficiențelor de capital în cadrul ă, testelor de, de rezistență și ă, în cadrul revizuirii calității activelor a fost doar începutul. Acum am trecut la o monitorizare strânsă a implementării acțiunilor de remediere care au decurs din rezultatul evaluării. Echipele uh, comune de supraveghere, GSCs, cum le numim, controlează că băncile țin acum cont de rezultatele anchetei noastre și că pun în aplicare eficient și consecvent și alte acțiuni de remediere ce uh, au fost evidențiate în acest exercițiu. Este vorba mai ales de uh, adițiile la expunerile de credit neperformante și nivelurile de provizionare, care trebuie să fie reflectate cât mai mult în declarațiile financiare și în situațiile financiare și unde nu este posibil în cerințele de capital de la pilonul 2. Echipele GST analizează și portofolii care nu au fost acoperite de evaluarea cuprinzătoare. Aș dori acum să vă prezint în mare prioritățile de supraveghere pe care le-am identificat pentru primul an de funcționare al SSM. Acestea pornesc de la manualul SSM și de la evaluarea cuprinzătoare, ținând cont de doi factori principali, situația macroeconomică, mediul reglementativ și principalele riscuri pentru sectorul bancar SSM. În ceea ce privește supravegherea directă a a ă, celor 123 de grupuri bancare, evaluarea sustenabilității modelelor de afaceri, mai ales a analizei uh, factorilor de profit, este prioritară. Echipele GST pun accentul și pe apetitul de risc al băncilor și pe cadrul de guvernanță corelat. Ceea ce privește adecvarea capitalului, punctele de pornire sunt uh, follow-up-ul evaluării cuprinzătoare și al um, revizuirii de supraveghere, deciziile SREP, prin care spunem fiecarei bănci um, pe care o supraveghem direct cât capital trebuie să aibă. De asemenea, calculul activelor ponderate de risc uh, face obiectul atenției noastre și în curând vom lansa o revizuire a validării modelelor interne ale băncilor. În plus, monitorizarea lichidităților băncilor celor mai vulnerabile va rămâne o prioritate în 2015. Riscul creditelor va fi de asemenea o prioritate pe ordinea de zi. Echipele GST se vor concentra pe expunerile neperformante și pe împrumuturile cu efect de pârghie. În plus, riscul cibernetic și integritatea datelor sunt și ele monitorizate de noi. În ceea ce privește supravegherea indirectă a instituțiilor mai puțin semnificative, prioritatea pentru 2015 este să finalizăm crearea abordării de supraveghere a BCE în cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere și în conformitate cu standardele dezvoltate pentru SSM. Este nevoie de metodologii comune. Și aici ne stabilim priorități ca să asigurăm uh, că ne, ca să ne asigurăm că ne concentrăm pe instituțiile cu relevanță sistemică și cu risc uh, inerent. Obiectivul final este să promovăm cele mai bune practici între autoritățile naționale de supraveghere și să garantăm consecvența rezultatelor pentru instituțiile mai puțin importante. În ceea ce privește activitățile orizontale, prioritățile pentru 2015 sunt uh, o, o stimulare a armonizării a abordărilor de supraveghere în SSM, să se promoveze o abordare mai incisivă a supravegherii bancare și să se creeze linii de schimb de informații și de cooperare cu autoritățile de supraveghere, cu băncile și cu alte autorități. Pentru noi a fost clar totdeauna că armonizarea practicilor de supraveghere nu este posibilă fără o armonizare reglementativă. De aceea, BCE analizează îndeaproape opțiunile naționale și dorește să reducă fragmentarea în cadrul SSM. Această armonizare reglementativă este cheie pentru ameliorarea calității capitalului și, deci, pentru capacitatea băncilor de a absorbi pierderile. Aș mai dori să subliniez că pe lângă aceste priorități tehnice, am adoptat și o prioritate mai culturală și anume dezvoltarea unei culturi de supraveghere comună în cadrul SSM. Este vorba de o prioritate mai ales internă. Responsabilitatea noastră este să creăm o organizare firească a muncii între BCE și autoritățile naționale de supraveghere și lucrăm din greu la acest obiectiv. De exemplu, coordonatorii din echipele JST au fost recrutați pentru competențele de management în principal. De asemenea, dorim să stimulăm cooperarea în cadrul acestor echipe prin întâlniri regulate și procese eficiente și am creat rețele pentru funcții orizontale. Este esențial pentru a permite oamenilor noștri foarte competenți care lucrează în Europa, peste tot, în întreaga Europa, să aibă o etică comună și să lucreze pentru a atinge obiective comune. În încheiere aș dori să mă refer la uh, misiunea noastră și să fac o rugăminte. Obiectivul global al SSM este să amelioreze calitatea și consecvența supravegherii bancare în cadrul jurisdicției SSM. Băncile operează de mult timp la mod transfrontalier, dar supravegherea bancară din Europa a fost caracterizată de fragmentare până acum. Ca să ne atingem obiectivul, trebuie să obținem convergență nu doar în ceea ce privește practicile de supraveghere, ci și în ceea ce privește reglementarea. Diversitatea uh, la capitolul transpunere rămâne un obstacol. Avem nevoie de o armonizare sporită în acest domeniu, de exemplu să avem o definiție comună a capitalului, să se reducă diferențele care apar din cauza opțiunilor naționale și a discrețiilor. Și um, pentru asta trebuie să avem o supraveghere consecventă și de mare calitate în zona euro. Și deci trebuie să avem un cadru reglementativ perfect armonizat în zona euro. Noi dorim un ghid unic, un set unic de reguli și vom contribui și la eforturile ABE în acest sens, dar avem nevoie de susținerea dumneavoastră, pentru că supravegherea SSM nu poate să fie eficientă decât dacă ne bazăm pe reglementări uh, unitare. Devotamentul nostru pentru o supraveghere eficientă a devenit clar pentru instituțiile de credit, au trecut doar 5 luni de când ne-am început uh, treaba, dar cred că am dat dovadă de hotărâre și am făcut recomandări privind dividendele, pregătim procesul de supraveghere, insistând uh, asupra chestiunilor cele mai dificile împreună cu băncile, verificând răspunsurile băncilor și luând la timp toate acțiunile necesare ne străduim să fim echitabili și corecți în acțiunile noastre și să nu avem o abordare unică pentru toți. Încercăm să găsim un echilibru între punctele cheie ale supravegherii și o judecată de supraveghere și astfel asigurăm consecvența între instituții și supravegherea adaptată la specificul instituțiilor de credit. Cred că astfel respectăm diversitatea bancară, ceea ce mi se pare foarte de dorit din perspectiva stabilității financiare. Sunt convinsă că abordarea noastră va fi greu de urmărit, mai ales că operăm într-o perioadă de tranziție și că regulamentul nu este încă aplicabil pe deplin de directiva cerințelor de capital 4, mecanismul unic de supraveghere, și mecanismul de rezoluție bancară nu sunt încă pe deplin armonizate, dar, dat fiind efortul enorm pe care l-am investit în crearea SSM, vă asigur că suntem pregătiți și suntem gata să fim la înălțimea standardelor și obiectivelor noastre. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Într-adevăr, armonizarea în domeniul reglementării este un element absolut esențial și Parlamentul sprijină eforturile făcute în acest sens. Trecem acum la intervenient și începem cu domnul Cucalbaț. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Nui, pentru această prezentare. Vreau să vă mulțumesc și pentru acest prim an Cred că împreună cu colaboratorii dumneavoastră ați făcut realmente o treabă extraordinară și cred că putem să spunem acest lucru acum la începutul unui astfel de audieri. Astăzi însă aș dori să mă concentrez asupra unui subiect uh, care e foarte important pentru mine și pentru alți colegi. Este vorba de recomandarea extinsă a SSM, deci a BCE, cu privire la politica dividendelor. Doamnă Nui, înțeleg când băncile care au uh, o lipsă de capital sau care au probleme de cerințe de capital, înțeleg că acestea ar avea o politică strictă cu privire la dividende. Până acum toate bune și frumoase, dar hotărârea pe care ați luat-o dumneavoastră are un domeniu de aplicare mult mai larg de atât. Uh, vorbiți de autoritățile naționale de supraveghere și le faceți responsabile și pe ele de supravegherea acestei politici. Noi știm însă că există un tratament uh, inegal între băncile din statele care participă la SSM și celelalte bănci din Uniunea Europeană. De aceea aș dori să vă pun trei întrebări astăzi și sper să-mi răspundeți. În primul rând, cum uh, pregătește SSM acest domeniu de aplicare atât de larg al acestui subiect? În al doilea rând, cum se asigură SSM că recomandările uh, dintr-un stat sunt corespunzătoare și că se ține cont de drepturile acționarilor în mod corespunzător. Și în al treilea rând, nu credeți că va exista un dezechilibru între băncile din statele care participă la SSM și celelalte bănci din Uniunea Europeană? Am abordat acest subiect astăzi, acum, pentru că mi se pare deosebit de important să fie abordat și din perspectiva Parlamentului și mi-aș dori mult să aflu ce părere aveți. Thank you, thank you very... Vă mulțumesc pentru această întrebare referitoare la dividende. Recomandarea este una extrem de logică, practic. Băncile sunt împărțite pe trei categorii. Avem cele care deja se conformează în totalitate în ceea ce privește cerințele viitoare de capital, adică CR de 4 versiune integrală, și aici există marjă de manevră. Cea de-a doua categorie este cea formată din băncile care respectă prevederile regulamentelor în vigoare, însă nu uh, respectă deocamdată toate prevederile CRD4. Pentru aceste bănci există trei ani între avantajele de anul trecut și implementarea totală. Prin urmare, trebuie să parcurgă o treime din drum către versiunea integrală, pentru că nu există nicio certitudine că următorii ani vor fi mai ușor pentru bănci și pentru profitabilitate. Prin urmare, e normal să se parcurgă deja o treime din cerințe și apoi, pentru băncile unde există uh, neajunsuri în ceea ce privește capitalul, este clar că nu poate uh, fi vorba de distribuire de dividende, ci trebuie rezolvată problema cu capitalul. De aceea am spus că împărțirea este destul de logică. Am aplicat principiul proporționalității. Am adresat recomandările direct băncilor, însă, în cazul instituțiilor mari, semnificative și în restul, în cazul restului entităților, am dat instrucțiuni autorităților naționale pentru a implementa aceste aspecte în mod proporțional și în contextele naționale specifice. Prin urmare, ne bazăm pe autoritățile naționale de um, supraveghere și există marge de manevră în, manevră în această parte. Uh, am spus că există entități semnificative și mai puțin semnificative. Dacă se consideră că recomandările noastre uh, au probleme cu recomandările sau cerințele sociale sau juridice pe care le au, trebuie să ne abordeze, să ni le prezinte și găsim împreună o soluție. Deci ce ați menționat dumneavoastră a fost luat în considerare, adică acele cerințe sociale și juridice. În ceea ce privește diferențele între uh, această zonă și restul Europei. Nu cred că sunt diferențe chiar așa de mari, pentru că toate autoritățile de supraveghere, inclusiv eu în fosta mea funcție și ceilalți colegi, emit recomandări referitoare la dividende, care recomandări sunt destul de asemănătoare. Poate că sunt mai puțin cunoscute, dar conținutul este cam același. Din nou e vorba despre aplicarea bunului simț. Permaș Beres. Mulțumesc, Permaș Beres. Um, madame, euh, Da, doamnă, vreau și eu să vă felicit și să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut în cadrul acestei instituții de un an. Parlamentul European este foarte bine reprezentat și uh, în modul în care puneți dumneavoastră în aplicare ceea ce faceți la BCE. Am o întrebare care nu intră neapărat în domeniul de uh, acțiune al mandatului dumneavoastră. Aș vrea să știu, după părerea dumneavoastră, care este capacitatea băncii centrale și a sistemului de supraveghere pe care îl gestionați? Deci ce capacitate aveți de a evalua riscurile asumate de bănci în funcție de țintele lor. Există o discuție legată de separarea băncilor în funcție de activitate, de investiții sau de depozite, de economii și există scenarii conform cărora uh, trebuie să există o intervenție a autorității de supraveghere bancară pentru evaluarea măsurii în care sunt anumate riscuri. Însă, având în vedere că riscurile sunt asumate în funcție de piață, activitățile acestea ar fi mai bine evaluate de către autoritățile de supraveghere a pieței. Există dezbateri uh, cu privire la cine poate evalua mai bine acest risc și cred că ar fi interesant să avem și perspectiva autorității de supraveghere bancară în acest sens. În ceea ce privește această chestiune de reformă structurală și de separare a activității comerciale clasică și activității de tranzacționare, trebuie să fim foarte precauți de ceea ce se numește market making, adică această activitate de a băncilor care ține de activitatea lor de tranzacționare, dar care și servește um, companiile de pe piață și le ajută să aibă o piață secundară pentru produsele lor. Știm că există o parte semnificativă a economiei care trece pentru finanțare prin bănci, 70-80% chiar, pe când lucrurile sunt exact pe dos în cazul piețelor anglosaxone și această activitate trebuie să se bucure de protecție. Acest lucru se regăsește de altfel în opinia BCE și este un aspect foarte important. Și poate ar fi trebuit să încep prin a vă spune că este foarte important să existe în Europa o regulă unică. Faptul că aproape fiecare țară deocamdată poate să-și aleagă o regulă în domeniul bancar, nu face ca activitatea de supraveghere să fie simplă. Deci dacă există o regulă europeană este necesitatea de a respecta acest market making și trebuie să ajutăm întreprinderile în activitatea lor. În calitate de supraveghetor, eu aș vrea să se facă o demarcare foarte clară în lege între aceste situații. Și nu eu trebuie să hotărăsc exact unde trebuie să se găsească această delimitare. Sunt în totalitate de acord cu opinia BCE, care spune că supraveghetorul trebuie să aibă marge de manevră, că procesul nu trebuie să fie absolut automat, indiferent de criteriile care sunt folosite sau dacă se folosește sistemul semaforului. Și cred că este bine pentru economiile noastre și pentru soliditatea sistemului bancar ca supraveghetorii să aibă posibilitatea de a lua decizii punctual pe fiecare caz, sigur pe baza unor principii și criterii predefinite, dar trebuie să existe o marjă de flexibilitate în ceea ce privește aplicarea acestor prevederi. Sigur, asta nu facilitează lucrurile. Deciziile sunt întotdeauna greu de luat în acest domeniu și de aceea ne expunem riscului de critici să ni, sau să ni se spună că am acționat prea repede, prea târziu, incorrect. Da, asta este o răspundere pe care trebuie să ne o asumăm. Thank you. Bert. Mulțumesc, Bert Luca. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamnă Nui. Am o întrebare legată de finanțarea băncilor din Grecia și de supravegherea bancară. Din câte știu eu, băncile grecești au credite de 70 uh, de miliarde de euro care uh, pun, uh, care creează bazele insolvenței sistemului bancar elen și, până la urmă, și a statului grec. Există articole de presă care spun că mecanismul unic de supraveghere ar dori să recomande băncilor din Grecia să se separe de uh, datoriile suverane ale statului grec, adică să nu mai cumpere obligațiuni de stat. A fost, practic, nu o recomandare a SSM, ci a uh, um, președintelui Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale Germane și în consecință s-a spus că Consiliul BCE a făcut anumite promisiuni legate de supravegherea bancară și după aceea SSM și-a retras declarațiile. Aș vrea să vă întreb dacă ce s-a spus în presă este adevărat și aș vrea să mai pun o întrebare suplimentară. Nu cumva există aici un conflict de interese foarte grav între funcția dumneavoastră uh, de a asigura uh, supravegherea bancară și uh, faptul că tot dumneavoastră trebuie să garantați că sistemul bancar din Grecia este solvabil? Uh, nu credeți că există aici un conflict de interese, spuneam, și nu credeți că ar trebui să se separe la BCE cele două um, competențe? Ar trebui, cred eu, ca obligațiunile de stat din Grecia să fie în continuare cumpărate de uh, băncile grecești, ca și până acum. Ce părere aveți dumneavoastră în calitate de președintă ASM cu privire la insolvența sistemului bancar ELEN? ați uh, nu ați crede că solvabilitatea statului elen depinde cel puțin pe termen mediu de solvabilitatea băncilor din Grecia? Deci, uh, mulțumesc. Pentru început, o să spun că sectorul bancar din Grecia este acum mult mai bine din punct de vedere al solvabilității față de anii anteriori, datorită procesului de recapitalizare care a fost uh, efectuat ca parte a programului din Grecia, derulat pe ultimii doi ani. Și lucrurile evoluează, evoluează cu această restructurare a băncilor. Lucrul acesta a fost evaluat anul, a fost evaluat anul trecut în, cazul, în cadrul unui proces complet și băncile au fost considerate a fi într-o situație relativ bună și acolo unde existau probleme de rezolvat au fost rezolvate. Evident, progresul respectiv este acum oarecum umbrit de incertitudinea politică din țară și de atmosfera oarecum incertă și de aceea trebuie să fie găsite rapid soluții pentru a reduce nivelul de incertitudine, pentru a le elimina chiar. Nu e pentru prima dată când băncile din Grecia sunt supuse unui test de rezistență de genul acesta. S-a mai întâmplat acest lucru, acum sunt mai bine echipate datorită recapitalizării pentru a trece prin uh, o astfel de, um, prin astfel de împrejurări politice. Noi suntem autoritate de supraveghere, prin urmare monitorizăm îndeaproape situația băncilor grecești, avem um, convorbiri de tip conference call foarte frecvent, discutăm despre situația lichidităților, a ieșirilor de lichidități, mai ales uh, având în vedere că la început erau destul de rapide și de ridicate. Monitorizăm îndeaproape nivelul de solvabilitate al băncilor și ne facem uh, meseria în calitate de supraveghetor pentru a-i ajuta să își uh, protejeze nivelul de lichidități și de solvabilitate. În ceea ce privește cele citite în presă, este absolut incorrect, e o poveste drăguță, dar nu e deloc adevărată sau uh, exactă. Nu ne confruntăm cu nici un fel de obstacol în activitatea noastră de supraveghere în situația politică actuală. Mulțumesc, Michael Toyer. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Nui, mulțumesc pentru prezentare și pentru disponibilitatea de a ne asculta și de a ne răspunde la întrebări. Pentru legiuitor este important uh, să vadă consecințele legilor adoptate noi am dorit uh, să creăm un cadru de supraveghere care să țină cont de diversitatea bancară din Europa. Și uh, așa cum înțelegem noi uh, actele legislative, noi nu dorim să impunem o anumită dimensiune de structură pe piața bancară. Se pune problema dacă supravegherea bancară Uh, ține cont de anumite cerințe, cerințe de informații, deci punerea la dispoziția datelor creează costuri reglementative care riscă să afecteze mai mult alte bănci decât pe altele, adică structurile mai mici sunt mai grav afectate decât cele mari. Și întrebarea mea este următoarea. Credeți că este așa cum am spus și din perspectiva BCE sunteți pregătită ca SSM să se asigure că supravegherea bancară nu duce la modificări de structură? Am o întrebare concretă, de fapt, în acest context. Este corect că um, BCE-ul a introdus um, cerințe referitoare la um, o anumită limită de credite, ca pentru credite peste o anumită limită să se pună la dispoziție informații personale despre vârstă, sex, profesie și așa mai departe? Este adevărat? Nu cumva ați pus și o întrebare legată de orientarea sexuală? Mie mi se pare o problemă să se ceară aceste date personale și voiam să vă pun această întrebare pentru că mi se pare incredibil ca mm, să se Uh, să se ceară date despre religie și starea civilă pentru orice credit de la 25.000 de euro în sus. Dar poate că informația pe care o am nu e corectă. De... În ceea ce privește raportarea regulară pe care o cerem de la ei, sigur că înțelegem că există costuri asociate și de aceea trebuie să dăm dovadă de uh, abordare logică și rezonabilă și proporțională. Lucrurile variază de la o țară la altă în cadrul mecanismului SSM. Unele, de la unele se cer mai multe, de la altele mai puține. Pentru anumite bănci, prin urmare, lucrurile nu s-au schimbat, iar pentru altele, de unde nu primeam aproape nimic înainte, în cazul unor bănci de mici dimensiuni, într-adevăr, cerințele par mai mari. Începând de la zero, orice pare să fie un surplus. Însă, cred că avem totuși o abordare rezonabilă și există un principiu pe care ne bazăm și anume orientările EBA cu privire la raportare respectăm normele EBA, care au fost uh, create cu eforturi pentru armonizarea raportării în vederea regularizării și exact pe asta ne bazăm și noi. Sunt de acord cu dumneavoastră că supraveghetorii nu au sarcina de a schimba structura sectorului bancar și nici nu încercăm să facem acest lucru și nu cred că costul activității de raportare ar putea să genereze o astfel de situație. În ceea ce privește informațiile pe care le-ați menționat, informații care ați spus ar ar, fi put, ar putea să fie solicitate de noi, pe mine m-ar mira foarte tare să fie adevărat. Eu, după părerea mea, pot să vă spun că nu, genul acesta de informații nu sunt cerat, cerute. Poate sunt bănci care cer aceste informații din partea clienților lor uh, în vederea acordării unui credit, dar uh, asta ține totuși de protecția consumatorilor, cu care nu mă ocup eu, dar pot să vă spun că noi clar nu cerem astfel de informații. Mulțumesc! Mariza Matias din partea GUE. Mulțumesc, Roberto. Mulțumim doamnei Nui pentru prezență. Fără îndoială știți ce se întâmplă în momentul de față în Portugalia cu Banca Espiritu Santu. Aș vrea să vă spun uh, care este situația acestei bănci, Beșe. Este o bancă ce la finele anului 2013 a trecut printr-o schimbare și a, s-a îndreptat înspre insolvabilitate, să spunem, fără ca cineva să-și dea seama. În 2014 a fost deschisă o anchetă, s-a certificat situația. BCE-ul nu avea responsabilitatea de unic supraveghetor. Însă eu vă întreb, având în vedere arhitectura care a fost stabilită și cerințele de supraveghere. Ce s-a modificat? Ce s-ar fi modificat dacă dumneavoastră ați fi intervenit? Autoritatea Națională de Supraveghere n-a constatat nimic ne puteți oferi vreo garanție cetățenilor europeni? Puteți oferi vreo garanție că acest nou rol ar fi crescut nivelul de siguranță și ar, ne-am găsit în situații mai puțin instabile? Pentru că această supraveghere a servit la integrarea piețelor financiare, dar nu par să aducă niciun plus în ceea ce privește rezistența și siguranța băncilor. Testele de stres sunt responsabilitatea instituțiilor. După părerea dumneavoastră, cum credeți că instituțiile europene își pot asuma responsabilități în situații de genul celei pe care tocmai v-am citat-o, v-am menționat-o? Thank you. Mulțumesc. Nu cunosc multe detalii în ceea ce privește Banca Espiritu Santo, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, nu ne-am ocupat noi de supravegherea grupului atunci când s-a confruntat cu probleme. A făcut parte din evaluarea inclusivă, dar nu suficient de mult pentru, n-ai continuat să existe suficient de mult pentru a parcurge întreaga procedură de evaluare. Acestea fiind spuse, probabil că au fost identificate neajunsuri la nivelul capitalului în cazul acelei ev- evaluări și, așa cum se întâmplă în prezent cu alte bănci în aceeași situație, ele încearcă să rezolve acum aceste neajunsuri de capital. Noi insistăm ca băncile să fie bine capitalizate, să rezerve, rezolve aceste probleme Creșterea capitalului însă cerințele de creștere a capitalului pot să împiedice băncile să uh, financeze economia. Neajunsurile care sunt uh, identificate pe durata evaluării uh, Uh, sunt introduse în deciziile care sunt luate pentru 2015 și le cerem băncilor să se îndrepte cât mai repede către versiunea integrală CRD4. Am implementat practic uh, ce s-a hotărât uh, de Parlament, dar nou regulament este o provocare pentru anumite bănci. Facem însă eforturi pentru a ne asigura că băncile își rezervă, rezolvă aceste probleme. Există câteva bănci portugheze care au um, capital insuficient și um, uh, situația trebuie să fie rezolvată. Nu vă pot promite că nu va exista niciodată vreun grup bancar care să ajungă în insolvență. Așa ceva e imposibil. Dar suntem mai pregătiți ca niciodată să intervenim în cazul unei bănci care este pe punctul de a uh, intra în insolvență. Avem mecanismul unic, am avut o activitate intersă de pregătire și de la începutul anului viitor ne asumăm responsabilitatea în acest sens. Autoritatea, prin urmare, uh, se va ocupa de băncile care se apropie de insolvență, fie uh, ghidându-le prin procesul de reorganizare pentru a se redresa, fie uh, îndreptându-le către lichidare, dar în mod structurat, ordonat, astfel încât să nu fie probleme. Acesta este răspunsul pe care vi-l pot da deocamdată. Înțeleg că problema pe care ați semnalat-o nu își găsește rezolvarea sau soluția în răspunsul meu, dar ce vă pot spune este că vom face toate eforturile posibile pentru a ne asigura că băncile din Portugalia sunt uh, pe calea cea bună către succes. Este evident nevoie de un sistem sigur și funcțional în Portugalia și vom face eforturi maxime pentru a uh, garanta existența acestea. Oh, I'm sorry, no, you. Sven Mulțumesc, Sven Giegold. Uh, În primul rând și din partea noastră mulțumiri pentru eforturile pe care le-ați făcut și pentru faptul că, iată, Autoritatea Comună de Supraveghere este pe calea cea bună din punctul nostru de vedere și, evident, acum vrem să vedem uh, o implementare corectă a normelor asupra cărora am convenit și avem impresia că sunteți deja pe calea cea bună. Acestea fiind spuse, am trei întrebări concrete referitoare la activitatea pe care o desfășurați în momentul de față. În primul rând, există un manual de supraveghere și în Înțeleg că există un, o discuție pentru crearea manualului pentru instituțiile mai puțin cunoscute. Eu cred că acest lucru este bine pentru a ne asigura că se respectă principiul proporționalității. Ne puteți confirma că va exista un manual și pentru instituțiile mai mici, pentru a ne asigura că um, se respectă cu seriozitate principiul proporționalității și să nu generăm schimbări ale structurilor de piață? Pentru că povara reglementării este mai mare pentru instituțiile mici. Și apoi vreau să duc mai departe întrebarea lui Mihail Toiră. Am auzit denumirea ANA Credit, care creează un registru de credit centralizat pentru zona euro, care acoperă toate creditele peste 25.000 de euro și pentru fiecare din aceste credite vor exista 80 de puncte de date, dintre care 15 au legătură cu persoana care solicită creditul. Deci o să avem o bază de date centralizată, inclusiv pentru credite destul de mici ca valoare, și înțeleg că nu se planifică nicio consultare pentru introducerea acestui registru de credite. Aș vrea de asemenea să îmi spuneți dacă puteți confirma că va exista un proces de consultare pe acest subiect, astfel încât să ne dați ocazia să punem întrebări neplăcute de genul celor puse de Mihail Teurer și, în încheiere, am înțeles că în cea de-a șaptea conferință ECB din octombrie 2014 a insistat că trebuie să ne îndreptăm înspre IFRS și logica acestor standarde în, contabile în raportare, care determină băncile să raporteze din ce în ce mai mult pe baza criteriilor IFRS. Este o exagerare, vă depășiți mandatul și competențele făcând acest lucru și aș vrea să vă invit să vă abțineți de la acțiuni în acest sens, să nu se trecă la o armonizare a reglementărilor, pentru că am armoniza pe baza unui sistem care merge pe o logică greșită, cum este IFRS. Uh, manual for, for LS. În ceea ce privește un posibil uh, manual îl pot numi așa, eventual, dar, într-adevăr, în ce privește conținutul acestui manual, încercăm să producem și versiuni mai condensate și pe baza proporționalității. Facem acest lucru împreună cu autoritățile naționale de supervizare în funcție de ce e sau nu pertinent pentru fiecare țară cât privește recomandarea pe dividendă, oamenii vor implementa aceste um, lucruri și asta în funcție de specificul sistemului bancar respectiv. Și ne uitând nici o clipă proporționalitatea și caracterul pertinent al anumitor măsuri de punere în aplicare, în ceea ce privește acele anacredite, este sau nu este un fenomen nou, el a apărut înainte de regulamentul SSM, ideea ca supravegheatorii să se alăture echipei BCE. Se spune, într-adevăr, că atunci când e cazul, se pot folosi aceste anacredite autoritățile de supraveghere uh, sunt, în anumite țări sunt mai convinse, alții, altele mai puțin în alte țări. E un instrument care există, va fi el oare generalizat ca și instrument de supraveghere? Asta rămâne de văzut. Știam așa de puțin despre acestea eu personal acum câteva săptămâni, încât l-am uh, întrebat pe statisticienul nostru de la BCE să ne facă o prezentare la o cină de lucru. I s-a putut pune întrebări colegului respectiv. Probabil că asta este o parte a soluției, dar aceste lucruri nu emană din partea autorității de supraveghere. Orice ar fi, colegii mei, statisticieni, vă vor putea transmite date direct dacă doriți. În ceea ce privește IFRS, sunt de acord 100%. Nu suntem noi cei care vom modifica regulile contabile. Avem bănci, bănci mari care sunt în curs de consolidare, care trebuie să folosească și pot folosi regulile IFRS, pot să facă asta completând lacunele din uh, legislația contabilă națională, pur și simplu. Avem principii naționale de contabilitate pe care le putem folosi pentru a putea să vedem uh, care este munca Autorităților Naționale de Supraveghere pentru a avea așa o idee despre principalii indicatori. Uh, facem acest lucru compilând datele respective, facem o comparație mai bine zis, inclusiv ne raportăm la IFRS, dar asta este tot. Uh, fiecare apoi își folosește propriile reguli de sau norme contabile. Și oricum, autoritățile de auditare iau niște hotărâri. După ce are loc evaluarea completă, există niște rapoarte și există niște uh, uh, lucruri legate de bilanțul contabil. E vorba de uh, anumite uh, sume prudențiale. În orice caz, bordul poate să preia aceste lucruri voluntare sau nu. În orice caz, încă o dată, noi respectăm pe deplin normele contabile în vigoare. Mulțumesc, domnul Bali. Condurmi all'ultimo... Do il tempo di mettere la cuffia. Vorrei ricondurmi all'ultimo... Aș vrea să fac legătura cu ultimul punct menționat referitor la IFRS. Am pregătit o întrebare unde le menționez. Dumneavoastră considerați că mecanismul unic de supraveghere este un prim pas înainte pentru a crește rezistența sistemului bancar european, dar în metodele de control exercitate la nivelul băncilor europene există niște neajunsuri, niște lipsuri, printre care principiile contabile, care fac ca sistemul să fie ineficient. SSM, pe de o parte, trebuie să garanteze controlul în ceea ce privește cerințele prudențiale, expunere, lichiditate și uh, nivelul de potențare, dar pe de altă parte, statele membre sunt libere să aplice standardele contabile pe care le doresc și de aceea există o contradicție pentru că rezultatele acestei evaluări efectuate de BCE sunt denaturate. Posibilitatea că statele membre să poată aplica propriile principii contabile nu este compatibilă cu garantarea unei solidități a sistemului bancar european și nu împiedică arbitrajul regulamentar. În Italia avem Monte Paschi di Siena. Ca să vă explic la ce mă refer când spun că este o contradicție, pentru că a fost, uh, banca a făcut o falsificare a bilanțului, neaplicând corect standardele financiare internaționale de raportare și în bilanț au fost introduse ca obligațiuni de stat uh, miliarde care rezultă din instrumente derivate și credite specifice și asta uh, în cazul operațiunilor cu Numora și Deutsche Bank. Deci vorbim despre miliarde de euro folosite în scop speculativ care a dus la acest decalaj ce a trebuit să fie acoperit de cetățeni și micii depozitari. Mecanismul acesta unic de supraveghere nu poate fi acceptat dacă nu există principii contabile comune uh, Regulamentul 1024 din 2013, conferentul 19, spune că trebuie să existe uniformitate, dar nu este așa și mă întreb dacă BCE-ul a vrut să facă o astfel de asimetrie sau dorește să instaureze până la urmă un cadru unic în ceea ce privește principiile contabile. SSM. Mulțumesc, SSM face supravegherea din noiembrie încoace. Da într-adevăr, viața noastră a devenit un pic mai complicată, dar e viva, e ceva ce poate fi uh, acceptat. Ce privește cazul pe care l-ați menționat și, în general, vorbind, supraveghetorii au aceeași sarcină tot timpul, indiferent uh, Uh, cum s-ar numi operațiune respective, noi avem același proces de evaluare a riscurilor intrinsece și vedem dacă tratamentul și prevederile prudențiale au fost sau nu puse în aplicare. Așadar, noi dacă ne facem treaba ca atare, pur și simplu evaluăm riscurile, evaluăm nevoile de capital și așa mai departe. Și capitalul necesar și în timpul evaluării uh, generale, complete, exact asta facem când analizăm o bancă. După părerea mea, nu sunt probleme, așa am făcut și în cazul de față. Mulțumesc, domnul Maruzic Mihal. Ocazia mici. Mulțumesc. Aș dori să vă urez un călduros bun venit. Este o ocazie foarte binevenită pentru noi să discutăm cu dumneavoastră, pentru că nu avem prea des ocazia să discutăm direct cu cineva de la PCE. Eu personal am această șansă pentru prima dată acum și sunt foarte recunoscător. Cred că este important să discutăm despre Uh, aspecte mai generale, să nu ne concentrăm pe detalii, pentru că aspectele cele mai generale sunt și cele mai importante. Și uh, e foarte important, tocmai în legătură cu acestea, să putem pune întrebări cuiva direct. Deci, uh, doresc să nu mă leg doar de chestiuni de supraveghere, la rolul de supraveghere al BCE, ci la BCE în sine, pentru că este vorba despre controlul uh, Uh, fluxului monetar. Și am două întrebări. E posibil să fie cele mai importante aspecte ale acestui fenomen. Deci, moneda noastră. Crește prețul uh, bunurilor și uh, al mărfurilor și astfel scade valoarea monedei. M-ar interesa cum se controlează fluxul monetar. Doar o mică parte din fluxul monetar se află în mâinile cetățenilor, practic în mâinile producătorilor, consumatorilor, drept deci în ciclul economic. O parte mult mai mare se află în mâinile instituțiilor financiare, ale administrațiilor publice și ale altor actori similari. și uh, este un caz care se observă des. Practic, sunt mult mai puțin bani disponibili pentru investiții, dar chiar și pentru achiziții. Pentru că, practic, economia se bazează pe puterea de cumpărare. Și se pune următoarea problemă cum mai reușesc consumatorii să-și permită să cumpere aceste bunuri? Se constată din aceste cauze migrații ale forței de muncă, care se duce către alte piețe. Mă întreb dacă n-ar trebui să luăm măsuri adecvate. N-ar trebui ca uh, emisiile de uh, monedă euro să fie limitate Uh, nu ar trebui să influențăm creșterea economică pe teritoriul european? Președintele întrerupe, vă rugăm să încheiați pentru că avem doar 5 minute la dispoziție pentru întrebare și răspuns. Deci, dacă vorbiți prea mult, nu mai primiți un răspuns. Vă rog. Uh, mulțumesc. Da. Într-adevăr, recunosc că după criza financiară puternică pe care am traversat-o în 2007-2008 încoace, au existat consecințe asupra economiei și cetățenii europeni au suferit din pricina crizei financiare. Iată de ce s-a și luat decizia de a se crea Uh, Uniunea Bancară și de a avea o supraveghere de calitate și de asemenea de a se dea socoteală într-un cadru foarte clar precizat. Eu am fost desemnată de Parlament și răspund în fața lor, Parlamentul fiind uh, reprezentanții cetățenilor, reprezentantul cetățenilor. Ei bine, poate că creditele pentru economia reală nu sunt așa de dinamice cum ar trebui să fie. Situația însă este pe care de a însă nu se va face peste noapte. Îmi pare rău, dar eu cu ce mă ocup? Eu mă ocup de supravegherea băncilor. Și am ca primă misiune aceea de a readuce încrederea și transparența vis-a-vis -vis de sectorul bancar. De aceea facem toate aceste teste, evaluări complete, evaluările riscurilor, etc., ca să arătăm că băncile europene sunt robuste, sunt solide și că atunci când au nevoie de lichidații în plus, mulțumite transparenței, ele pot să meargă să se împrumute pe piață. Și cred că șantierul este în curs pentru că băncile până în iulie au posibilitatea de a se reaproviziona, bine, de reacționa la ce s-a aflat prin acele teste de, trest, de stres. Și bineînțeles că și ele sunt răspunzătoare, într-un fel, de a finanța economia. Da, ca economia să funcționeze mai bine e nevoie de aceste credite, de aceste uh, Uh, împrumuturi, dar uh, asta facem și noi în felul nostru prin aceste evaluări complete și prin implicarea în uh, Uniunea Bancară. Mulțumesc, dragi colegi, nu depășiți două minute la întrebări, doamna Hupner. Da, văd că a schimbat regula chiar înainte să ai eu cuvântul. În sfârșit, doamne, noi vreau să vă întreb, de fapt, două întrebări. În raport, dar și în discursul dumneavoastră, Ați spus că vi se pare faptul că nu există o suficientă armonizare a reglementărilor în statele membre, ceea ce duce la o supraveghere mai dificilă. Vreau să vă întreb, vi se pare că un regulament european uh, ar trebui să existe uh, în anumite domenii sau pur și simplu regulamentele actuale nu sunt suficient de bine transpuse? O altă întrebare se leagă la ceea ce ați spus și mi s-a părut fascinant. E vorba de acea separare. În fine, că nu ne, găsim, nu ne gândim de multe ori la articolul 16 din SSM. Și da, ne-ați spus că ar trebui că această separare trebuie să poată să aibă loc de la caz la caz prin intermediul uh, supraveghetorilor, dar hotărârea urmează unui proces îndelungat de evaluare de monitorizare. Poate că ar trebui ca modelul să fie diversificat, să fie schimbat, dar dacă facem ceva, poate că ne vom apropia de un model automat, nu cumva este riscant să facem așa ceva, pentru că știm că separarea nu este singura cale și riscurile există și atunci îmi pun întrebarea dacă doriți acest caracter automat care să figureze ca atare în regulament. Vom avea la un, până la urmă un sistem uh, paralel cumva. Și vă rog, am dreptate sau nu, să-mi confirmați. Mulțumesc. În ceea ce privește opțiunile naționale, în de 4 avem peste 150 de astfel de opțiuni, um, inclusiv în versiunea completă Acolo sunt abordate și chestiuni uh, uh, care nu se schimbă, cum ar fi definirea capitalului, ca și cum ar fi evaluarea mm, uh, activelor, ce poate fi preluat de la un an la altul în bilanț. În sfârșit, avem diferențe de definiții. 80% din aceste diferențe naționale se găsesc, uh, ca să zic așa, în mâinile autorităților naționale, restul în uh, mâinile legiuitorilor naționali. Ce înseamnă competențe naționale aici? Înseamnă că BCE-ul, începând din noiembrie încoace, trebuie tot să facă muncă de lămurire, să încerce să, convinge, să convingă în ce privește nevoia de armonizare, încercând să le spunem uh, care este tendința. În orice caz, lucrăm împreună, încercăm să rezolvăm situația în mod uh, eficient, în mod riguros și dacă nu vom reuși, să știți că noi vom fi încercat însă am nevoie și de sprijinul dumneavoastră, așa ca să spuneau până la vară, o să încercăm să punem la bătaie cât mai multe resurse posibile în acest sens. Cât privește separarea activităților băncilor comerciale, respectiv de uh, tranzacționare, am început uh, cu ideea ca orice bancă să poată să fie mai ușor trecută prin mecanismul de rezoluție. Iar asta presupune că, dacă este cazul, să poată fi sprijinite banca, băncile clasice, să fie separate acele activități clasice de bancare de activitățile de tranzacționare de investiții. Și cred că avem uh, și directiva privind uh, uh, rezoluția și precum și mecanismul. Bun, cred că această separare este destul de bine, să zicem, începută sau pusă în aplicare prin aceste două acte legislative, însă nu trebuie să fie un proces automat, deși vă spun sincer că m-ar fi plăcut, ar fi fost mai ușor pentru mine să fi fost ceva automat. Spuneți că nu total automat, dar nici discreționar sau aleatoriu. Nu, nu, nu, nu există niciun fel de puteri discreționare aici. Atunci când supraveghetorii iau o hotărâre, ce facem noi prima dată. Noi trimitem sau întocmim o notă de politică în care spunem ce trebuie făcut, ce e nevoie de uh, evaluat înainte de a lua orte, orice fel de decizie. Cam în 90% din hotările noastre și din diagnosticul pe care noi le punem că nu poate sau nu să intre în, uh, în uh, diverse mecanisme de recuperare, de faliment, de recapitalizare. În fine, tot timpul facem această notă sau acest document însă există cazuri 5%-10% pentru care suntem uh, mult mai atenți, intrăm mai mult în amănunte. Și avem precedente în așa fel și atunci uh, există limite pe care noi înșine ni le punem, deci nu există ceva discreționar, suntem uh, foarte atenți la coerența acestor acti- acțiuni. Renata Sol. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Nui, pentru că îmi dați ocazia să vă pun o întrebare. Pe durata primei dumneavoastră vizite am avut aceeași ocazie, atunci când ne-ați prezentat rezultatele testului de rezistență pentru active. Ați menționat astăzi în trecere și cu mândrie ceea ce ați făcut într-un termen așa de scurt, 120 de instituții analizate, o evaluare completă, revizuirea politicilor. E vorba de credite pentru 128.000 de poli, pol, poziții. Băncile care trebuie recapitalizate au fost identificate, printre care unele și în țara mea. În Italia, acest lucru a dus la evidențierea a 330 de miliarde de euro uh, neajunsuri de capital în momentul de față probleme care fac dificilă alocarea de noi credite pentru întreprinderi, prin urmare susținerea de uh, noi locuri de muncă. În momentul de față se discută în țara noastră dacă n-ar fi bine să existe niște scheme de garantare prin intermediul formării unor fonduri în acest sens, sisteme care sunt folosite deja în alte țări. Există date pe care le-am primit de curând în ceea ce privește intervenții la nivelul capitalului sau fondurilor de garanție, care au o dimensiune eh, vastă, cam 10% din PIB-ul european. Și mă întreb care este punctul dumneavoastră de vedere în acest sens. Credeți că ar fi bine să existe o schemă de garantare uh, pentru alocarea de credite în aceste contexte neajuns al capitalului? Ar fi bine să existe așa ceva în țara noastră pentru a relansa creditele și pentru a stimula creșterea? Și am o întrebare mai generală. V-am întrebat data trecută cum ați început această revizuire a activelor, uh, intrând în detaliu cu analiza creditelor și ați lăsat deoparte o analiză detaliată a produselor derivate, care nu s-a făcut. Această discuție s-a conturat și astăzi, pentru că vorbim despre reforme structurale bancare. Și închei. Și necesitatea de a atrage atenția asupra diferitele ale activității bancare eu cred că aceste precauții, aceste îndoieli care ne preocupă pe toți, rezultă și din faptul că nu înțelegem nivelul de risc asociat produselor derivate. Ați vorbit despre activitățile pentru viitorul apropiat, dar nu ați vorbit, așa cum ați făcut în trecut, despre faptul că și instrumentele derivate urmează să fie analizate și evaluate în viitorul apropiat. Eu, um... Mulțumesc într-adevăr, anumite țări au un uh, risc înalt de expunere. Nu se poate să se continue așa și asta uh, într-adevăr uh, împiedică creditarea economiei și așa mai departe. Bineînțeles că nicio situație nu seamănă cu cealaltă. Există situații, țări care sunt sub program, sub monitorizare. Italia, bineînțeles, nu face parte din program, există inițiative naționale, există mai multe metode de a aborda această situație. Autoritățile din Italia vor hotărâ în ultima instanță ce se va face, ne uitând totuși că, având în vedere perioada de tranziție în care ne găsim, orice poate fi calificat uh, de uh, drept bani publici sau care țin de ajutoare de stat, uh, e bine, determină imediat aplicarea unor reguli sub supravegherea DG Competition. Și, într-adevăr, în uh, lumina directivei privind rezoluția băncilor, o bancă care a primit ajutoare de stat și dacă intră în uh, rezoluție sau nu, asta depinde de autorități în ultima instanță. Dar există deci niște constrângeri aici, niște limită. Nu pot eu să vă dau acum soluția, dar sunt lucruri care trebuie să fie luate în considerare. S-au folosit soluții în trecut în sensul trimiterii de obiective treptat, încet, încet, în cazul expunerii. Din experiența mea asta a mers destul de bine până acum, însă, da, nu e o situație care trebuie să fie uh, Um, uitat, într-adevăr, dacă băncile își asumă riscuri uh, foarte mari uh, de expunere la aceste produse, atunci, uh, bineînțeles că există niște măsuri care trebuie luate. În ceea ce privește produsele derivate, da, îmi dau seama că n-am spus multe despre ce facem în acest domeniu. Da, nu este da una capitolul cel mai simplu din evaluarea completă. Facem multe, să știți, în ce privește produsele derivate. Um, uh, partea aceasta a fost deja evaluată sau este evaluată foarte atent, inclusiv modificările pe care le suferă aceste produse derivate. Dacă există devaluări, banca plătește, iar în partea de test de rezistență a existat un capitol foarte clar și amănunțit legat de expunerea la riscul de piață și există șase scenarii care s-au desprins. Două dintre acestea, două sunt cele mai proaste și care determină niște consecințe. E, e vorba de cerințele de capital asociate acestor produse derivate. Taxa pe capital ar putea să crească dacă avem uh, un default aici. Deci să știți că acest exercițiu de valoare a fost făcut. Mulțumesc. Domnul Fulvio Martucello. <coughs> La scorsa settimana nel dialogo monetar. Săptămâna trecută, în dialogul monetar cu președintele Draghi, am vorbit despre lansarea acestei relaxări cantitative și despre cum va afecta economia pe termen scurt. Știm că există riscuri în cadrul acestei operațiuni și aș vrea să vă întreb, în calitate de autoritate de supraveghere, ați colaborat cu Consiliul Director al BCE-ului în această alegere de a interveni direct pe piață sau alegerea aceasta a relaxării cantitative a venit direct de la președintele Draghi? Well, I totally confirm. Da, sunt de acord, pe de acord că noi uh, ne-am conformat regulii separării. Eu și colegii mei nu facem, nu avem nimic de a face cu politicile de management care au fost uh, hotărâte, iar majoritatea majoritatea situațiilor iau, iau informații din presă, ca și toți cetățenii europeni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnă Nui. Bun venit. Am auzit uh, cu interes uh, ce ne-a spus despre raportul anual. E foarte bine că SSM-ul și-a intrat în atribuție așa de repede câteva lucruri dacă le puteți lămuri. Testul de rezistență din partea BC-ului și ale B se pare că sunt mai credibile decât în trecut. E un semnal pozitiv, însă au existat uh, probleme de capital în 25 de, dintre bănci analizate și e vorba de mai multe miliarde Raportul interim arată că băncile între timp însă nu au făcut suficiente lucruri pentru a remedia această situație. După câteva luni a apărut o altă situație în raport cu uh, băncile americane. Am avut multe bănci care au picat testul de rezistență american. Ce înseamnă asta pentru propriul nostru test și ce înseamnă asta pentru Uniunea Europeană? E ceva pozitiv? Și conform experților, Există foarte multe posibilități de a schimba sistemul în UE și e clar că cu cât uh, sistemul de, sau testul de rezistență este mai dur, cu atât mai bine. Ce credeți? Ieri Bank of America a spus că va evalua situația în contextul crizei uh, din, de creșterea Chinei, în contextul uh, problemelor din zona euro și așa mai departe. Sunteți de acord cu această interpretare, cu acest diagnostic? Sau poate că ar trebui să ne gândim la alte tipuri de teste? Și ce privește sănătatea băncilor, în general, cum ar putea fi sporită uh, rata depozitelor, pentru că probabilitatea în acest domeniu este destul de mică. Trebuie oare băncile să schimbe modelul de afaceri? Well, a lot of questions. Da, <laughs> ne-ați pus foarte multe întrebări, o să încerc să răspund la ele. Da, testul de rezistență, într-adevăr, a fost credibil de data asta, pentru că am avut uh, puteri care ne-au fost date la BCE, mulțumit regulamentului SSM, să putem să avem informații de la bănci, ceea ce nu se putea face în trecut. Într-adevăr, vorbim de 25 de miliarde de capital lipsă la sfârșitul exercițiului, însă în perioada precedentă mai ales în 2013. Băncile știind acest lucru, ele singure și-au consolidat bilanțurile, adăugând uh, cerințele capital suplimentare până la 50 de miliarde. Deci, până la urmă, așa s-a întâmplat și trebuia să se întâmple așa. Ați vorbit despre anumite bănci europene care au picat testul de rezistență în Statele Unite. Era vorba de ce făceau branșele lor sau activitățile lor în Statele Unite, în acestor bănci. E important asta pentru că nu înseamnă că aceste teste au picat testul uh, global, iar testul american este bazat foarte mult pe supraveghere calitativă, evaluare calitativă. De pildă, o calitate a raportării. Se pune mult accent, accent pe asta, însă în Europa avem un alt accent care se pune pe calitatea creditelor, de pildă. Iar în Statele Unite s-a pus accentul și pe partea de guvernanță. Nici asta nu este ceva lipsit de importanță, însă, bineînțeles că, vă spuneam, nu sunt exact acele lucruri pe care noi le testăm aici, în Europa. Întrebarea dacă ar trebui să ne apropiem mai mult de modelul testului de rezistență american, să știți că noi um, lucrăm foarte strâns, lucrăm cu autoritățile din Regatul Unit și cu, din uh, Statele Unite în acest sens. Nu credem că neapărat asta este soluția potrivită în Europa și poate nici pe plan internațional. Pentru că resursele umane și resursele în general care sunt necesare pentru băncile noastre sunt uh, destul de limitate. Vorbim de uh, sute de mii de entități uh, bancare și atunci nu credem că astfel putem noi folosi resursele existente. Putem să facem eventual sau să ne inspirăm din munca colegilor britanici care se apropie mai mult de modelul american, dar de fapt mai mult spicuiesc din acesta, nu îl copiază. Într-adevăr, profitabilitatea băncilor europene este prea scăzută. Este primul risc pe care noi l-am identificat în sistemul bancar european și asta din cauza faptului uh, că expunerea neperformantă e destul de mare, uh, e nevoie de măsuri în acest sens, e vorba de uh, garanții pentru credite neonorate. În sfârșit, cu cât mai repede băncile europene vor aborda acest subiect, cu atât mai bine în ceea ce privește creșterea și relansarea uh, băncilor. Uh, ei bine, da, din acest exercițiu se desprinde și importanța discuției privitoare la probabilitate. Domnul Man. Noi. Mulțumesc. Mulțumesc invitatei noastre. Foarte des, cred că vi s-a spus acest lucru, ați început munca de 5 luni și cred că uh, până acum uh, ați lucrat în așa fel încât ați creat foarte multă încredere. Deci, uh, putem spune că munca dumneavoastră e foarte importantă, dar când avem reguli, trebuie să ne asigurăm că ele sunt puse în aplicare în realitate. Și aș dori să mă refer la Grecia. Subiectul a mai fost menționat, eu vreau să pun altfel accentul, și anume, la o conferință a Bundesbank la Frankfurt la noi, ați spus că uh, o bancă din Grecia este în insolvabilitate, că s-a făcut o verificare de bilanț, că există suficient capital propriu și că situația va, se va ameliora. Dar în, următoarele, în ultimele luni s-au întâmplat următoarele. În ianuarie, um, depozitele la bănci erau de 12 miliarde, apoi în februarie erau 8-7 miliarde. Eu nu știu de ce nu corespund aceste cifre, dar dumneavoastră aveți o privire de ansamblu mai bună. Um, Troica nu mai există ca instituție, dar um, sunteți un partener de discuție, nu se poate să se controleze tranzacțiile la aceste bănci. Mario Draghi a spus deschis că se teme uh, dacă se vor, că dacă se vor introduce măsuri de supraveghere mai stricte, rezultatul va fi că turbulențile din Grecia vor crește. Asta înseamnă că avem reguli dacă nu le îndeplinim. Noi dorim să ne asigurăm um, ca unele lucruri să fie făcute, însă alții ne spun că aplicăm regulile în mod politic. Alții ne reproșează că BC-ul este folosit politic. Eu vă întreb, cum evaluați acest comportament al băncilor? Este unul politic? Nu credeți că ar trebui separat activitatea băncilor? S-a spus și acest lucru de mai multe ori, dar nu știm cum se va întâmpla în practică. V-ați exprimat de mai multe ori uh, cerința de a avea o cultură de supraveghere comună. Ați, cum este aceasta percepută de statele membre? La Frankfurt uh, am discutat și despre răspunderea politică și financiară. M-ar interesa cum priviți acest lucru. Uh, as Da, în ceea ce ne privește pe noi, autoritățile de supraveghere, noi facem muncă de supraveghere, nici mai mult, nici mai puțin. Noi monitorizăm situația băncilor elene, Într-adevăr, um, studiem presiunea asupra lichidităților, uh, fluxurile de capital um, și le cerem să fie precauți atunci când fac investiții, când investesc uh, în active care pot fi utilizate drept garanții ca să se asigure că obțin lichiditățile de care au nevoie și sunt uh, ferm convinsă că printr-o cooperare strânsă cu colegii din Grecia, cu Autoritatea Națională de Supraveghere din Grecia, vom face o treabă bună. Ne vom asigura că băncile elene vor uh, trece și de acest episod, așa cum au trecut și de episoadele anterioare. Niciodată nu am fost atât de bine dotate ca acum să facă față acestui episod de uh, stres foarte grav. Thank you. Mulțumesc și ultimul vorbitor, domnul Weissacker. Yes, thank you, Chair. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamna Nui, ne bucurăm foarte mult să vă vedem din nou. Prima mea întrebare se referă la un lucru pe care l-ați mai menționat la comisia noastră, și anume că intenționați să includeți și uh, efectele sistemice, cum sunt uh, fire sales în viitoarele teste de rezistență. Nu am văzut acest lucru menționat în raportul anual și aș vrea să vă întreb dacă în viitoarele teste de rezistență intenționați să introduceți și astfel de uh, operațiuni cu efecte sistemice. Aceasta ar fi prima întrebare. Cea de-a doua întrebare are legătură cu discuția privind reforma structurală a băncilor, pe care am mai avut-o. În răspunsul pe care l-ați dat lui Pervanș Beres, ați uh, cerut criterii foarte practice Uh, pentru reforma bancară din punctul uh, de vedere al uh, unei autorități de supraveghere bancară. Și le-ați spus și lui Pervan și lui Danuta Hübner că pot apărea circunstanțe neprevăzute. În propunerea inițială exista o soluție elegantă, pentru că se combinau criterii clare cu, un oare, cu o oarecare marjă discreționară, cerându-se o sarcină a probei dincolo de o anumită limită, băncile mari trebuie să demonstreze că nu reprezintă un risc sistemic și nu um, autoritatea de supraveghere trebuie să demonstreze că există acel risc sistemic uh, reprezentat de separare. Cum priviți dumneavoastră acest mecanism Barnier? în lumina tensiunii dintre criterii clare și solicitarea dumneavoastră de a avea o marjă discreționară mai mare. Acestea sunt cele două întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, nu sunt convinsă că m-am referit la fire sales în răspunsul meu, dar în ceea ce privește produsele derivate, activitățile de tranzacționare, uh, în cele șase scenarii pe care le-am uh, aplicat noi, cam aveam uh, unele care se apropiau de așa ceva, cum vor arăta viitoarele teste de rezistență nu s-a decis încă, În 2015 nu vor fi teste de rezistență, cel puțin nu publice și nu de uh, magnitudinea celor desfășurate în 2014, dar uh, unele teste de rezistență de supraveghere pentru o anumite categorii de bănci ca să reușim să evaluăm riscurile și să luăm măsuri de supraveghere? Poate, însă un exercițiu mai larg nu. Vom încerca să uh, aplicăm uh, scenariul uh, pe care îl considerăm noi cel mai uh, rău la ora actuală, cel mai grav. Pot exista riscuri care nu sunt prioritare acum, care nu au ajuns, care poate că vor ajunge uh, prima poziție peste câteva luni și vom încerca să ne ocupăm de ele, dar încă tragem concluziile valorii cuprinzătoare, dar nu suntem încă pregătiți uh, să ne referim la, să ne ocupăm de alte teste de rezistență. În ceea ce privește criteriile și posibilitatea de flexibilitate, în ceea ce privește separarea bancară, și acest concept interesant de inversare a sarcinii probei. Da, noi cam așa gândim de cele mai multe ori, noi autoritățile de supraveghere, atunci când discutăm cu băncile și tratăm anumite probleme. Noi suntem de obicei pesimiști și abordăm cel mai grav scenariu, poate că e o deformație profesională. Uh, de obicei, băncile ne spun aveți dreptate pe fond, dar mergeți prea departe, sunteți prea duri, mergeți uh, prea departe din start cu explicațiile și cu recomandările. Și vor să demonstreze că merită un alt fel de tratament. Deci, uh, formal sau informal, e important să găsim calea de progres, dar depinde de uh, ce reglementări primim de la autoritățile de reglementare și pe baza acestora noi vom face tot ce putem ca să le punem în aplicare într-un mod riguros, eficient și consecvent în întreaga Europa. Thank you very much to Daniel Nui for this extremely interesting hearing. Mulțumesc Mulțumesc invitatei noastre, Daniel Nui, pentru această audiere foarte importantă, la care am discutat despre rolul atât de dificil al uh, autorității de supraveghere. Mulțumim pentru colaborare și, desigur, mulțumim pentru munca dumneavoastră, pentru ce ați făcut până acum, pentru ce veți mai face. Să știți că vă susținem și vă așteptăm la următoarele noastre audieri, pentru că, într-adevăr, avem mai multe ocazii, trei ocazii în fiecare an. Următoarea va fi pe 25 iunie, din nou cu Daniel Nui. No. Now for the next item. La următorul punct va prezida Marcus Ferber. And Marcus. Two Marcus. No problem. Buona pasta. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, cei care mai suntem aici, haideți să continuăm cu punctul 7 de pe ordinea de zi, avizul referitor la un raport de la Comisia DEVE și dau cuvântul în primul rând raportorului, domnul Baie, vă rog frumos. Merci, Monsieur le Président. Alors, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, acest aviz se referă la un raport DEVE privind evaziunea fiscală și frauda fiscală în um, țările în curs de dezvoltare și mulțumesc lui Mișlin, raportoarea de la DV, care a venit aici să ne urmărească lucrările și mulțumesc și raportorilor din umbră cu care am colaborat pe acest aviz. Sper să avem o discuție constructivă când vom negocia amendamentele. Au fost uh, divulgate mai multe cazuri uh, de evaziune fiscală pe scară largă, mă gândesc mai ales la LuxLeaks, și este important ca Comisia Econ să își construiască o poziție forte. Evaziunea fiscală este un flagel care afectează mai multe state din lume și e foarte important ca o parte a patrimoniului nostru să nu fie deturnată printr-o activitate ilegală sau la limita legalității pentru că sunt bani care ar putea fi folosiți altfel pentru infrastructură, servicii publice, servicii de sănătate. D'accord. As you want, President. Cet avis est basé en... Așa cum spuneți, domnule președinte, acest aviz se împarte în două. Una se referă la fiscalitatea europeană, a doua la evaziunea fiscală în țările în curs de dezvoltare. În primul rând, în Uniunea Europeană, uh, se estimează cam la 100 de miliarde pe an veniturile fiscale pierdute din cauza fraudei fiscale și a evitării plății impozitelor. Deci, cred că fiscalitatea trebuie să respecte solidaritatea, egalitatea și justiția între cetățenii europeni. Astăzi, prea adesea este exact pe dos și este cu atât mai șocant cu cât țări, state întregi organizează astfel de practici s-a creat practic o concurență fiscală și un dumping fiscal agresiv între state. În consecință, Europa trebuie să promoveze o fiscalitate echitabilă, să asigure o redistribuire a veniturilor indispensabile pentru societatea noastră și pentru dinamismul economiei, să se favorizeze munca și nu capitalul și să se susțină prin fiscalitate tranziția ecologică. Foarte adesea încă, însă fiscalitatea duce exact la rezultatul opus, favorizează capitalul care poate să treacă granițele printr-un simplu click de mouse, creează o concurență cu efecte distructive pe plan social și ecologic și creează discriminări între producătorii europeni și favorizează delocalizarea. De aceea acest aviz privind evaziunea fiscală și evitarea plății impozitelor în Uh, țările în curs de dezvoltare este foarte important. Trebuie consolidată capacitatea de investiții în țările în curs de dezvoltare, trebuie să se sublinieze cât de important este pentru aceste țări să preleve impozite în mod just și echitabil pentru a finanța serviciile de sănătate publică, infrastructura și educația. Deci trebuie să susținem transferul de educație și de competențe pentru a stimula administrațiile fiscale din țările în curs de dezvoltare iar OCDE, despre care am discutat azi dimineață, dă un exemplu foarte bun de bune practici prin inițiativa Tax Inspectors Without Borders, un exemplu care merită uh, repetat. Trebuie să ne concentrăm pe uh, mărirea bazei fiscale în țările în curs de dezvoltare și pentru asta ar trebui să susținem trei proiecte menționate azi dimineață, Country by Country Reporting, proiectul BEPS al OCDE, și revizuirea convențiilor în vigoare, pentru că este important uh, ca și țările în curs de dezvoltare să beneficieze de prevederile bilaterale. În al treilea rând, trebuie să promovăm buna guvernanță în domeniul fiscal și astfel trebuie să oferim ajutorul țărilor în curs de dezvoltare și să le transmitem bunele practici ale Uniunii Europene în acest domeniu să ne gândim deci la un cod de conduită care să reprezinte o bază comună pentru toate țările care primesc asistență de la Uniunea Europeană. În cele din urmă aș vrea să spun că pentru a obține o bună guvernanță în țările în curs de dezvoltare, prima etapă trebuie să fie să dăm exemplul la nivel european. Și pentru asta sunt posibile mai multe inițiative, aș menționa una din multe, și anume ca agențiile Uniunii Europene, și mă gândesc la BEI sau la BERD, să se asigure că nu mai lucrează cu intermediari financiari care au sediul în paradisuri fiscale. Cred că acest prim pas ar da un exemplu bun și ar crea un cerc virtuos. De asemenea, cred că trebuie combătută evaziunea fiscală și frauda fiscală. Știu că tentația e mare, dar Uniunea Europeană trebuie să joace un rol de uh, forță motrice, transmițând un semnal clar și astfel stimulând țările să țările din lumea întreagă să o ia pe această cale, pentru că până la urmă poporul european va fi marele câștigător. Mulțumesc pentru atenție. Um Mulțumesc. Interpreții mi-au atras atenția că nu pot să țină pasul cu dumneavoastră, de aceea v-am făcut semn și vă rog frumos să vorbiți mai lent ca să vă înțeleagă toți colegii. Dau cuvântul lui, Dom, lui Tom van den Candelare de la PP, raportor din UNE. Mulțumesc raportorului pentru abordarea foarte constructivă și pentru cooperarea foarte pozitivă. Conexiunea belgiană a funcționat aici foarte bine. Și uh, este foarte interesant acest aviz în contextul discuțiilor noastre despre planificarea fiscală agresivă. Eu voi depune mai multe amendamente, avem câteva comentarii pentru raportor în ceea ce privește uh, raportarea financiară pe fiecare țară. E foarte important să facem o diferență între multinaționale și IMM-uri. Pentru că cele uh, cele din urmă trebuie să respecte alte prevederi decât multinaționalele. Iar uh, inițiativa Tax Inspectors Without Borders trebuie, uh, sigur, diseminată, dar trebuie să avem grijă să nu o uh, repetăm, să nu o dublăm la nivel european. Și în cele din urmă, un cod de conduită pentru aceste state este important. Nu cred că contează atât de mult cine redactează codul de conduită, dar e important ca el să fie menționat în propunere. Și sigur că trebuie să ținem cont de ce face OCDE. Mulțumesc foarte mult raportorului. Mulțumesc. De la grupul ECR, doamna Beatrix von Storch, aveți cuvântul. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc raportorului și am depus câteva amendamente, aș vrea să pun accentul pe um, ideea că țările în curs de dezvoltare au nevoie de dezvoltare și că creșterea și prosperitatea uh, pot fi garantate prin uh, garantarea drepturilor de proprietate și printr-o economie lipsită de corupție. Susținem impozitele reduse pentru economia locală și trebuie să ne gândim la faptul că un volum fiscal mare este poate un semn de stat funcțional, dar nu cred că economiile acestea au neapărat nevoie de o ridicare, a, de o mărire a impozitelor. Economia locală are nevoie de impozite reduse, nu trebuie să uităm că în aceste țări în curs de dezvoltare infrastructura este foarte deficientă și um, aceasta ar trebui dezvoltată și ar trebui să se investească în infrastructură, creându-se astfel un avantaj concurențial pentru multinaționale, dar și pentru întreprinderile locale. Și vom, am spus acest lucru într-un amendament care este foarte important. Deci, uh, impozite mici stimulează creșterea mai bine decât sistemele fiscale complicate. Mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă, de la Liberal, domnul Iacek, vă rog. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc raportorului pentru tot ceea ce a făcut și sunt într totul de acord cu domnia sa și anume că trebuie să conduci prin puterea exemplului și să promovezi o mai mare transparență la nivel internațional. BEPS-ul OCDE trebuie să introducă măsuri pentru furnizarea spontană de informații e mai puțin ambițios uh, decât propunerea Comisiei, din păcate. Prin urmare, UE ar trebui să-și promoveze modelul. În același timp, cred că ar trebui să ne bazăm pe ultimele evoluții care au avut loc în 2014 la nivelul acestor texte, în eforturile de a aduce mai departe inițiativele, de exemplu în domeniul uh, combaterii spălării de bani, unde avem o directivă Trebuie să lucrăm cu statele membre pentru a implementa noile norme privind combaterea spălării de bani, cum ar fi informații obligatorii cu privire la, proprieta, la forma de proprietate, standarde globale. Este important să existe și un cadru de acțiune omogen care să se stabilească atunci când se negociază cu statele terțe și că membrele OCDE să înțeleagă faptul că țările în dezvoltare au nevoie de mai mult timp pentru a avea capacitatea necesară transmiterii de informații, dar că trebuie să fie autorizată până atunci să participe la mecanism. Comisia va evalua nivelul de transparență de exemplu prin raportarea în funcție de țară și cred că este important să ne asigurăm că aceste informații sunt publice, dat fiind că transparența este cea mai bună cale de a combate evaziunile și evitarea plătirii taxelor. Proiectul de raport este o bună bază de discuție și sper de altfel să avem astfel de discuții. Mulțumesc pentru GUE, domnul Miguel Viegas. Muito obrigado. Eh, eu penso que, em relação a este... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest raport, dacă noi am redacta acest raport, am începe prin criticile noastre față de sistemul economic care permite, ba chiar promovează, practica evitării plății impozitelor fie prin intermediul unor practici de dreptul legale sau prin practici ilegale. Companii care au o cifră de afaceri mai mare decât PIB-ul anumitor țări au o influență foarte mare la nivelul uh, factorilor de decizie. Și cred că de asta ar trebui să discutăm despre uh, realitatea declarațiilor acestor companii. Sigur că noi credem în legislație, dar ne îndoim că ar ajuta la rezolvarea acestei probleme. Vorbim aici despre injustiție, despre inegalitate. Principalele victime, nu singurele, dar principalele acestei situații, sunt țările în curs de dezvoltare, care evident că au nevoie de investiții și care, având în vedere că trebuie să creeze condiții pentru investiții, renunță la exploatarea propriilor resurse, deci nu um, dezvoltă sector, sectoare care ar putea să ajute la promovarea propriilor lor economii, astfel autocondamnându-se la o situație de subdezvoltare și uh, transferă acest uh, drept unor companii străine. Este o îndatorare morală care decurge din uh, trecutul colonial uh, pe care o avem pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare pe calea către această importantă dezvoltare. Noi credem că este important să fim transparenți, prin urmare toate informațiile trebuie să fie publicate, pentru că asta este singura armă pe care o avem, care o mai avem Lucrul acesta este valabil în acest caz, a fost valabil și anul trecut în problema cărnii de cal din lasagne și indignarea opiniei publice este până la urmă ultima speranță care să ajute la blocarea anumitor modele. Însă vorbim despre un sprijin tehnic și anume țările din lumea treia trebuie să fie implicate în această discuție. În legislația OCDE a, consultarea a jucat un rol important, dar nu suficient. Aceste țări nu participă la procesul decizional și trebuie ca participarea acestor țări să fie mai vizibilă, mai ales în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale, unde trebuie să aibă și ele un cuvânt de spus. Trebuie să aibă un cuvânt de spus și în ceea ce privește practicile acest de ale companiilor mari care încearcă să evite plata impozitelor. În ceea ce privește fiscalitatea dintr-o perspectivă transversală, există o anumită idee de a, cum ar fi impunerea unui cadru fiscal armonizat minim. Noi nu suntem de acord însă cu acest lucru. Fiecare țară trebuie să-și construiască propriul model fiscal. chiar țări care doresc să nu impoziteze profitul. E posibil. Ce nu înțelegem este situația în care companiile sunt obligate să plătească impozitele acolo unde sunt generate profiturile, adică acolo unde desfășoară activitatea. Asta trebuie să avem întotdeauna în vedere. De Grünen, Eva Jolie. Doamna Eva Jolie pentru versi. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumim domnului Baie pentru această propunere de aviz, fiindcă, într-adevăr, este o bună bază de lucru, chiar dacă știu că ați avut la dispoziție un număr limitat de caractere. Sper că activitatea noastră comună va permite Parlamentului European să-și confirme poziția deja exprimată în trecut, cel puțin cu două ocazii. În februarie 2011, în raportul pe care am avut onoarea să-l conduc în ceea ce privește fiscalitatea și dezvoltarea și în aprilie 2013 în raportul foarte bun al doamnei Clevachecos privind combaterea fraudei fiscale, evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale. Există însă niște precizări care se impun. În ceea ce privește punctul 1, mi se pare esențial ca baza consolidată să fie obligatorie Orice altă idee opusă nu ar face decât să crească opacitatea și să reducă transparența. Este de asemenea important să există o taxă, o rată de impozit minimă pentru companii. În ceea ce privește punctul 4 și definirea paradisurilor fiscale, dacă e necesar să se ajungă la o definiție internațională ambițioasă, în primul rând trebuie să se stabilească o listă neagră europeană a paradisurilor fiscale. Aceasta este o cerere formulată de mai multe ori de Parlamentul European, de la care însă n-am primit răspuns din partea Comisiei deocamdată. La punctul 7 mi se pare important să insistăm asupra necesității de a include în totalitate țările în curs de dezvoltare în procesul de definire a noilor norme internaționale în domeniul fiscalității. Acest lucru nu trebuie să fie privilegiul exclusiv al țărilor săra, celor mai băgate. La punctul 11, limitați-vă la codul de conduită. Din experiența mea, și cred că mulți colegi sunt de acord, sunt destul de sceptică față de aceste propuneri. Pot fi adăugate și alte elemente, de exemplu, invitarea statelor membre să transpună în totalitate directiva privind combaterea spălării de bani, așa cum a fost ea revizuită de curând, și să instaureze un acces public uh, la mm, beneficiarii diferitelor tipuri de societăți private. De asemenea, o invitație pentru Comisia Europeană de a se implica pe deplin în interdicția și depistarea societăților sau companiilor fantomă care nu fac decât să crească opacitatea și să erodeze baza fiscală a companiilor. Mulțumesc, momentan nu am mai cerut nimeni cuvântul. Comisia dorește doar să asculte și să nu spună nimic, deci îi dau cuvântul raportorului pentru încheiere. Vă rog, stimate domnul Baie. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru propuneri. Așa cum a spus doamna Jolie, vom ajunge la un acord robust susținut de mulți membri ai Parlamentului. E adevărat că suntem limitați în ceea ce privește numărul de semne, și colegii mei și secretariatul stau mărturie că a trebuit să eliminăm multe din cele spuse inițial. Mă bucur că avem o bună bază de lucru care va putea fi um, dusă mai departe pe baza amendamentelor. Asta este important și asta este uh, ceea ce mi-am dorit de altfel cu acest text. Mulțumesc! Vielen Dank. Ich darf darauf hinweisen für die Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc. Uh, vreau să amintesc colegilor că termenul de depunere a amendamentelor este 14 uh, aprilie la ora 12. Vom mai discuta aici. Uh, vom vota în 6 mai la Comisia DV. votul va avea loc în 7 mai și la plenară vom ajunge probabil doar în luna iunie. Dacă nu are nimeni nimic împotrivă, aici se încheie acest punct, urmează punctul diverse, nu avem nimic, punctul 9 trebuie să vă anunț următoarea reuniune, 14 aprilie de la ora 9 și după amiază de la ora 15. Mulțumesc foarte mult pentru colaborare și vă urez un Paște fericit și liniștit. Ședința se suspendă.